Der Präsident! Uiuiui, mein lieber Mann. Președintele. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile.